Okay, colleagues, I'm getting... Dragi colegi, vom începe deoarece știți că nu avem prea mult timp în această după-amiază. Comisarul nu are la dispoziție decât 45 de minute. Aveți în fața dumneavoastră proiectul de ordine de zi, deci cei trei membri și cu mine vom fi de acord în legătură cu acest proiect de ordine de zi. Dacă da, putem trece la instituirea programului cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020. Doamna Grisbeck. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, voi încerca să fiu succintă și, ca de obicei, în primul rând, le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru relațiile foarte bune pe care le-am avut la ultimele reuniuni. Prin redactarea amendamentelor de compromis, am reușit să ne apropiem punctele de vedere, ceea ce nu a fost ușor, deoarece există mari divergențe în ceea ce privește rolul transporturilor și impactul uh, lor asupra mediului. În ceea ce privește textul, chiar dacă nu suntem prea numeroși, deci în general textul arată că vrem ca transporturile să fie considerate o unaltă de creștere, de competitivitate, de ecologizare a acestui domeniu, de coeziune teritorială. Am insistat mult asupra acestui aspect și, bineînțeles, să nu uităm implicațiile legate de locurile de muncă, deci implicațiile sociale. Pe lângă aceste obiective, am inclus toate îngrijorările noastre legate de securitate. S-au înaintat peste 100 de amendamente. Au fost elaborate patru amendamente de compromis prin consensul grupurilor. Fără să intru în detalii, voi reveni pe scurt asupra conținutului. Primul amendament de compromis rea amendamentul doamnei Isabel Duran, în care se vorbește nevoia de a schimba modalitățile de transport, terminologia pe care ne-a propus-o doamna Duran este mai uh, potrivită, mai ales pentru zonele urbane. Prin acest compromis am ajuns la un echilibru destul de bun între nevoia de a reduce emisiile de dioxid de carbon și nevoia de a nu marginaliza și mai mult regiunile ultraperiferice. În cel de-al doilea amendament de compromis am reunit mai multe amendamente care arată cât de important este acest sector, mai ales pentru slujbe. Vă reamintesc, peste 13 milioane de locuri de muncă există în acest domeniu, deci o pondere foarte importantă în PIB, uh, un procent de 6%, deci de peste 6%. Și pe lângă asta avem și coeziunea teritorială. Aici se lua amendamentul 56 al doamnei Cristin de Vera, care reamintea că în strategia de relansare economică Sectorul aviației e un sector cheie pentru Uniune. Am făcut modificări care, până la urmă, nu au dus la acordul grupului PPE față de acest compromis. Deci acest amendament 56 a fost retras din compromis și va fi votat la un vot specific. Al treilea compromis – E vorba aici de miezul raportului, inovare și cercetare. Se spune că trebuie reduse emisiile pentru orizontul 2040-2050, se spune că trebuie redus cu jumătate numărul de decese pe șosele europene până în 2020, așa a fost uh, precizat uh, și în raport și de asemenea se dorește eradicarea numărului de decese pe șosele până în 2050. Aici am făcut o modificare mai degrabă semantică. În franceză s-a schimbat uh, verbul a aduce la, la a ajuta. Și în engleză diferența este între help și must result. Deci am ajuns la o înțelegere. Ultimul compromis se vorbește despre compromisurile făcute pentru a ajunge la o reducere a emisiilor de dioxid de carbon, asta printr-o mai mare eficiență energetică a tuturor modalităților de transport, utilizarea energiilor regenerabile în transportul maritim, aerian și încurajarea inovațiilor pentru un uh, nivel uh, redus de emisii sau pentru absența acestora. Se lucrează de asemenea și la combustibili alternativi sau durabili și la elaborarea unor sisteme de propulsie inovatoare. Vorbește despre greutatea și aerodinamismul vehiculelor. Aveți în anexă lista de vot, aveți cele aproximativ 100 de amendamente. Per asamblu vă propun să urmăm o serie de propuneri, o serie din propunerile făcute. La anumite amendamente nu îmi dau sprijinul, nu că nu ar fi foarte bune, ci pentru că împreună cu raportorii din umbră ne-am dorit ca prin acest raport să țintim mai degrabă cercetarea și inovarea, așa cum se spune și în titlul raportului. Asta pentru a nu slăbi o serie de chestiuni care deja fuseseră exprimate. Amendamentul 71 al doamnei Duran. Aici e vorba de logistica verde. E un concept interesant, însă nu are direct de a face cu cercetarea și inovarea, deci de aceea eu nu aș reține acest amendament. La fel și cu amendamentul 99 al doamnei Ines Ayala Sender. Da, într-adevăr, consultările publice sunt indispensabile pentru realizarea uh, traseelor marilor infrastructuri, însă acest amendament cred eu că își are uh, mai degrabă locul în raportul privind rețelele transeuropene de transport. Dragi colegi, stai aici am avut de spus, uh, aștept votul de mâine. Vă mulțumesc, domnul Groș. Vă mulțumesc, domnule președintele. Raportorul nostru din umbră încă n-a sosit, de aceea vreau să-i mulțumesc eu mai întâi raportoare pentru excelenta activitate, pentru că Uh, această temă este mm, relativ generală și uh, aici riscul este mare să te pierzi în afirmații generale și să pierzi esența temei. Uh, acest lucru însă nu s-a întâmplat și cred că împreună cu celelalte grupuri am formulat câteva accente importante. Am spus-o dintotdeauna că atât Parlamentul cât și Comisia trebuie să fie conștiente de faptul că în cadrul strategiei uh, pentru 2020, uh, uh, dar și în domeniul cercetării și dezvoltării, transportul poate fi un partener foarte important. El este adesea subestimat atât sub raportul potențialului economic, cât și sub raportul asigurării competitivității în domeniul cercetării. Acest uh, fapt uh, rese foarte uh, clar din raportul prezentat. Raportul sublinează transportul și mobilitate ca factor economic deosebit, dar evidențiază și potențialul de dezvoltare durabilă legat de sectorul transportului. Deci aici există niște cerințe, pretenții foarte clare din partea comunității științifice. De asemenea, avem Uh, înțelegere pentru modificările operate de Cristin de Veraca în ce privește transportul aerian, pentru că acest uh, subsector al transportului este pentru mine tocmai acel exemplu ilustru în care uh, se dovedește că există posibilitatea să colaborăm între diferitele state membre dincolo de frontiere. Deci este o provocare la nivel european, cărea deja cred că îi facem față și cred că am putea spune liniștit că uh, promovăm aceeași uh, colaborare și pentru alte uh, moduri, modalități de transport. Eu cred că toate grupurile vor susține acest raport, noi cel puțin susținem raportul, susținem uh, și uh, Uh, acea modificare care a fost adusă raportului, care însă nu face altceva decât să evidențieze potențialul economic și de cercetare-dezvoltare al sectorului transporturilor. Mulțumesc. Domnul Kramer. Raportorul nostru din umbră încă nu este aici, de aceea în uh, numele grupului meu vreau să mulțumesc și eu raportoarei pentru munca sa. Uh, susținem și compromisul pe care le-au, le-a prezentat raportoarea Ehm, acum, în ce privește modificările aduse, acestea nu au făcut parte din compromis și de aceea nici nu le susținem. Ehm, sigur că noi suntem pentru cercetare-dezvoltare, pentru potențialul de dezvoltare economică a sectorului transportului, dar, ehm, mă rog, în această privință sper că, Mathieu, vei suporta că, în ce privește amendamentul, vom vota împotrivă, pentru că nu-l putem susține. Mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc și eu colegei Natalie Grisbeck. E clar că nu e un raport ușor. Raportorul nostru din umbră nu este încă aici. Pot să vă spun însă că urmăm, urmărim cu toții de aproape lista de vot. Există anumite întrebări legate de câteva domenii din partea grupului ECR. Să vrem deocamdată să-i mulțumim, doamne raportor, pentru munca dumnei. Doamna Iala Sender. Mulțumesc, domnule președinte. Da, eu știu ce intenții bune are doamna de Verac în legătură cu această propunere. E drept că aviația este un sector pentru care e nevoie de multă cercetare, însă nu mai puțin decât în alte sectoare. Uh, și o identificare exclusivă a aviației nu, nu mi se pare neapărat corectă. Eu aș, eu aș înainta un amendament oral în care să cerem un angajament mai mare pentru toate sectoarele, dată fiind importanța lor tehnologică. Deoarece toate sectoarele acum au astfel de nevoi. Eu nu mă opun aviației, însă <coughs> cred că există alte sectoare care au la fel de mare nevoie de cercetare. Deci nu ar trebui ca aceste sectoare să fie discriminate. Vă mulțumim. Domnul Damian, acum din partea comisiei, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Noi, din partea comisiei, putem să vă spunem că am apreciat foarte mult raportul doamnei Grisbeck și spiritul constructiv um, cu care dumneavoastră a reacționat cu noi și cu restul membrilor acestei comisii parlamentare. Raportul doamnei Grisbeck înțelege foarte bine care e miezul propunerii Comisiei Europene, mai ales în ceea ce privește partea legată de transporturi. Deci vrem să echilibrăm uh, echilibrăm sprijinul uh, politic uh, între uh, și obiectivele tehnologice. Deci, pe de o parte vrem o abordare generală, să pe de altă parte vrem să recunoaștem specificitățile fiecărui mod de transport. În unele amendamente înaintate de membrii acestei comisii se arată cât de nevoie să avem niște legături clare cu politicile. Salutăm acest lucru. Nu e vorba doar de politicile de transport, ci și, ci și cele din domeniul energiei, al climei, al sănătății. Se vorbește de asemenea despre nevoia de a avea o complementaritate mai mare cu alte programe și cu alte componente din același program. Să se pună un accent mai mare pe durabilitate și asta înseamnă, bineînțeles, că uh, noi putem saluta foarte multe amendamente înaintate. În privința altor amendamente nu suntem atât de entuziaști. Mă refer mai ales la acele amendamente care introduc un nivel excesiv de detalii. Și uneori, pentru a reconcilia anumite amendamente, pentru a se face un compromis, cred că unele aspecte contradictorii au apărut. Mă refer, de exemplu, la amendamentul de compromis 4 sau, mă, sau la alte situații în care s-au făcut eforturi de a introduce componente care țin de activități care nu au de a face cu structura esențială a transporturilor, de exemplu ceea ce ține de turism. Însă, pe ansamblu, privim cu ochi buni un mare număr din amendamentele înaintate de această comisie. Vă mulțumesc, doamnă Grisbeck, vreți să mai adăugați ceva? După așa niște laude extraordinare din partea comisiei, poate că trebuie să vă gândiți înainte să vă exprimați. Nu, nu am nimic de adăugat sunt uh, luată prin surprindere, nu știu, m-au uimit toate aceste laude din partea comisiei. Glumesc, bineînțeles. În orice caz, mă bucur să văd că munca noastră este salutată de comisie și țin să spun că sunt de acord cu reprezentantul comisiei și anume că ar fi mai ușor să încercăm să avem un text cât mai scurt, să evităm orice repetiții și contradicții. De aceea am și încercat să ajungem la niște amendamente de compromis. Da, înțeleg ce vrea să spună în legătură cu amendamentul numărul 4. Da, am încercat să găsim un echilibru. Am uh, înțeles de asemenea că doamna Inesa Iala va face un amendament oral. Da, sunt de acord cu dumnea ei, e o idee excelentă și referitor la comentariile colegilor Groș, Kramer și Foster, bineînțeles, le mulțumesc și dumnealor. Vă mulțumesc, votul va fi mâine, dragi colegi. Votul la I3 va fi în luna octombrie și raportul va ajunge în plenară în noiembrie. Cel puțin așa este planificată, să nu știm ce tavan se va mai prăbuși, ce se va mai întâmpla. să în orice caz, raportul e prevăzut pentru octombrie. Urmează acum raportul privind drepturile pasagerilor pentru toate tipurile de transport. Domnul Bach este raportor, îi dăm cuvântul. Äh, mulțumesc. Vreau să mulțumesc încă de la început pe tuturor colegilor pentru ideile lor și sugestiilor care s-au materializat în aproape 250 de amendamente. Sunt sigur că în acest uh, dosar nu există de politice foarte mari, pentru că dacă <coughs> citești amendamentele, uh, <coughs> Îți dai seama doar că colegii vor să meargă și mai departe decât a mers uh, raportul și de aceea se fac sugestii și propuneri în acest sens. Am uh, realizat 12 uh, amendamente de compromis care comasează cel mai importante elemente, transparență, informare, accesibilitate pentru persoane cu mobilitate redusă și proceduri de reclamație. Iar în ce privește insolvența, Uh, liniilor aeriene, o temă de mare actualitate. Există și aici foarte multe uh, amendamente care se regăsesc uh, practic în toate grupurile parlamentare și care trec dincolo de formulările mele. De asemenea, există chiar și solicitări pentru o, o modificare a textului în sensul cerințelor pentru despăgubire a pasagerilor, dar știm și care este punctul de vedere al liniilor aeriene și cunoaștem și poziția Comisiei în acest sens. Vreau să arăt că există o rezoluție a Parlamentului din 2009 uh, care încă nu s-a materializat prin uh, măsuri concrete. Uh, în acea rezoluție, Parlamentul uh, solicita măsuri foarte clare. Um, am încercat să um, realizez o, o listă de vot cu propuneri de vot, susținând cât se poate multe dintre amendamente, unele însă sunt cu minus în față. De exemplu, este o propunere propunere de a asista persoanele mai în vârstă care nu sunt familiarizate neapărat cu noile tehnologii. Mă întreb de ce de ce doar bătrânii să fie asistați? Există persoane în vârstă care au niște dotări tehnice, ca să spun, de ultimă oră. Și și față de comisie avem obligație de a, de a ține cont de persoane cu dificultăți, dar nu neapărat de persoane în vârstă. Da? Mai sunt și alte idei, sugestii pe care în principiu le împărtășesc, însă, de exemplu, birourile naționale de implementare, o altă propunere, pe cât mi se par de raționale în plan național, uh, nu cred că trebuie să ne cantonăm în astfel de uh, formalisme. Deci nu cred că, chiar dacă în principiu sunt de acord, nu cred că trebuie să includem toate aceste amendamentele. Apoi, pe domnul Taylor trebuie să-l rog ca în legătură cu amendamentul 176, unde vorbește despre insolvența unor uh, prestatori de servicii dincolo de căile, uh, de liniile aeriene, îl, îl rog să clarifice acest uh, uh, amendament. Există apoi un grup de colegi care vorbesc despre problema asupra rezervărilor, overbooking și overselling Aici trebuie să vedem în ce măsură aceste aspecte sunt sau nu acoperite în alte părți ale instrumentului, poate ne dă și Comisia un punct de vedere. În încheiere vreau să mai evidențiez și un punct formal. Înțeleg argumentele unor colegi care au reclamat faptul că am avut prea puțin timp pentru discutarea în detaliu a problemelor. Și eu mi-aș fi dorit să avem mai mult timp la dispoziție pentru dezbateri și discuții, dar din cauza vacanței de vară și din cauza termenului strict pentru traduceri, nu a fost cazul. Nu a fost cu putință. Știți că apoi la Strasburg uh, uh, e foarte puțin timp pentru astfel de dezbateri, dar cred că nu e greșit dacă solicit uh, Uh, Parlamentului să includă pe ordinea de zi a vreuneia dintre cele două plenare din uh, octombrie uh, acest raport dacă vrem ca propunerea Comisiei să, să se materializeze și așa cum s-a promis, până în noiembrie anul acesta. Um, Sigur că acest raport a fost mai întâi retras de pe urna de zi a plenarei următoare. Rog însă pe colegii coordonatori să facă tot ceea ce trebuie făcut pentru ca acest raport să poată fi votat în plenară la una din sesiunile din octombrie. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Bach. Aș dori să mai repet ceva adică să transmitem coordonatorilor ce s-a spus uh, în legătură cu punerea pe ordinea de zi în, lumea, în luna octombrie. Ar fi bine ca toată lumea să pună de acord liderii de grupuri politice pentru a respecta acest calendar. Domnul Bach, domnul Dol, Malcatruni, domnul Meissner și așa mai departe, domnul Ziller. Deci ei, mm, cu inițiativa lor, să în încerce să pună înapoi pe agenda acest subiect, pe ordinea de zi, nu numai din cauza problemei cu tavanul, dar și pentru că, din păcate, am putea să dăm de bucluc deoarece am putea să ne trezim că venim cu un raport după ce comi numai după ce comisia a făcut ea însă și o propunere. În sfârșit, raportor din umbră, doamna Sanalova, socialiștii v prvé řadě. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Văd că există o bună înțelegere a faptului că raportorul dorește compromis, modificări minore din partea noastră. Este important să transmitem niște semnale comisiei și asta la timp pentru a putea să le introducem în propunerea sa. Deci, avem această presiune a timpului și încercăm să fim constructivi. Ceea ce se întâmplă, vedeți, de exemplu, la compromisul B, ce încercăm să facem noi și anume un cadru legislativ comun pentru toate drepturile pasagerilor care în același timp ia în considerare diferitele specificități ale diferitelor tipuri de transport și ia în considerare diferitele tipuri de aplicare ale directivei. De asemenea, ne referim la protecția drepturilor, compromisul 8, și așa, după cum am spus, suntem foarte atenți la persoanele cu mobilitate redusă, servicii de asistentă, asistență și așa mai departe. De asemenea, prețurile trebuie să fie transparente, iar informațiile accesibile pentru toată lumea și în toate versiunile lingvistice. În ceea ce privește informațiile, de multe ori nu e nevoie de informații foarte complexe și pur și simplu informații scurte, subcinte, legate de drepturile pasagerilor, de, de, de tipurile de bilete. Și cred că raportul merită să fie susținut, bineînțeles că mai sunt niște amănunte care merită să mai fie șlefuite, repus în discuție, însă încă o dată mulțumesc raportorului pentru cooperarea sa. Mulțumesc, doamna Samisa. Mulțumesc. Domnule președinte, dragi colegi, un raport din iniția inițiativă, din propria inițiativă de, de la comisia noastră, însă este totuși, în general, și un uh, raport foarte emblematic pentru comisie. Comisia Europeană. Mulțumesc raportorului pentru amendamentele, amendamentele de compromis, multe care au fost uh, supuse. Mă bucur însă, chiar dacă au fost supuse multe amendamente, avem poziții similare legate de drepturile pasagerilor. Grupul meu susține toate amendamentele de compromis, dar și multe altele care au fost uh, propuse și, în general, uh, susține poziția raportorului privitor amendamentele de la IMCO. Am însă câteva puncte sau semne de întrebare pe care aș dori să le împărtășesc cu dumneavoastră. Amendamentele 61 și 62 ele vizează informațiile și uh, tehnologiile moderne. Noi dorim să uh, avem aceste lucruri, însă nu toată lumea folosește aceste tehnologii, cum ar fi smartphone-ul există persoane care nu au telefoane mobile, nu au internet, multe persoane în vârstă nu au acces la aceste tehnologii, nu trebuie să le uităm. De asemenea, vreau să mai spun un lucru și anume că trebuie să existe informații similare pentru toată lumea, nu numai pentru cei care sunt dotați cu tehnologii, ultimul răcnet. De asemenea, a doua parte la amendamentul 43, amendamente, informațiile trebuie să fie deci, disponibile, dar disponibile numai din partea unor mașini, ci din partea oamenilor, factorul uman, personal care să dea informații. De asemenea, circumstanțele excepționale. Mă refer la faptul, uh, la uh, acea forță majoră și alte situații de urgențe, de călătorii anulate și așa mai departe. Trebuie să fim conștienți că uh, problemele tehnice nu pot să fie o perdea de fum și un pretext pentru a anula călătorii. De asemenea, amendamentul 102, e bine, acesta este un amendament care a suscitat mai multe puncte de, mai multe semne de întrebare, nu din partea mea, din partea altor persoane. În orice caz, e nevoie de calitate pentru noi și din partea operatorului. Mulțumesc foarte mult, domnul Kramer. Uh, Mulțumesc și eu uh, raportorului uh, în numele lui Keith Taylor. Este un raport foarte bun, susținem compromisurile cum, cum susținem și raportul. Pentru noi este important că există o, un uh, birou de uh, soluționat litigii neutru uh, pentru toate modurile de transport. În cazul transportului feroviar, deja sunt progrese remarcabile, acolo în plan bilateral se, se, se rezolvă multe lucruri. Um, în cazul uh, transportului aerian, uh, de multe ori mi se spune doar că um, există o problemă tehnică. Nimeni nu spune care este problema tehnică. Um, um, odată am și stat patru ore și, și am stat până am, uh, mi s-a anulat zborul după patru ore și pentru că am depus o reclamație și poate pentru că sunt europarlamentar am și fost despăgubit. Dar important este ca toată lumea să uh, fie despăgubit atunci când, când apare dreptul și petenția legală pentru așa ceva. Am avut un grup cu care a călătorit în Italia. Trenul a fost cu care a călătorit a fost anunțat de a fi în întârziere 5 minute, 10 minute și din 5 în 5 minute așa până 2 ore. Până la urmă s-a constatat că de fapt trenul era anulat Uh, grupul meu a luat uh, un tren personal în loc de trenul de mare viteză, uh, a urcat în tren cu acele bilete și a fost dat jos din tren de către conductor pentru că nu ar avea bilete care sunt valabile pe acel tren. Deci au fost dat, oamenii au fost dați jos cu poliția. Deci este, scand- este scandalos așa ceva. Deci legile pe care le facem în Europa trebuie să fie uh, puse în aplicare și uh, pot să vă transmit uh, un alt reprezentant al Comisiei multe Uh, rapoarte de genul acesta care arată că uh, există cazuri de impunitate pentru, pentru multe situații uh, și trebuie ca legile noastre pe, trebuie să, să se aplice peste tot. Că clientul este rege, dar trebuie să fie rege și în căile ferate și în, și în transportul aerian. Deci, deci uh, să dai afară pe cineva dintr-un tren pe jumătate gol pentru că nu are acel bilet la trenul personal, când avea tren, bilet la trenul de mare viteză care a fost anulat, este absurd. Vreau să uh, uh, uh, comentați cele spuse de domnul Kramer. Mă bucur că și el are probleme cu Brussels Airlines, nu numai eu. Da, mă rog, asta este altceva. Sunt de acord și cu lipsa de informații furnizate de anumiți prestatori de servicii în domeniul transporturilor. Dar, domnule președinte, vreau să spun în genere că uh, în ce, privește, în ce privește amendamentele și compromisurile, uh, sunt în favoarea acelora dintre acestea care sunt uh, proporționate. Adică nu trebuie să sărim calul, să creăm probleme birocratice noi Uh, sau unele în plus. Uh, pentru transportul cu autocare, cu autobuze, cu microbuze, știm că aici uh, este vorba de adesea de foarte mici companii. Nu trebuie să le împovărăm cu, cu, cu cerințe birocratice suplimentare. Acum câteva observații cu privire la amendamente. Multe din amendamentele de compromis, în special acelea care vizează transparența și claritatea informațiilor oferite într-o problemă anume, mă refer la 6 și 7, pe acestea le susțin. Sunt mulțumit, mulțumiți și de amendamentul 5, care este o continuare practică a ideii expuse de mine într-un raport privind uh, libertatea serviciilor. În ce privește compromisurile 8 și 9, cred că aici uh, avem uh, a face cu o chestiune esențială de protecție împotriva insolvenței unora dintre operatori. În ce privește pasagerii cu handicap, raportorul a introdus aici compromisul 10, um, la acesta aș vrea să adaug și amendamentul meu 220, care uh, vizează ajustarea unor facilități la uh, nevoile persoanelor cu handicap major. În multe din aeroporturi situația este absolut uh, lipsită de aceste ajustări. Iar în ce privește furnizarea informațiilor diferite formate, eh, sigur că există persoane care sunt mai familiarizate și ale, altele care sunt mai puțin familiarizate cu noile tehnologii. Pentru că dacă eu nu sunt fam, nu purtător de iPhone, sigur că m-aș bucura să dețin informațiile pe hârtie. Da? Eh, și cred că sunt și alții, și mai în vârstă și mai tineri decât mine, care ar prefera informații uh, Uh, care sunt furnizate într-un format pentru care nu trebuie un echipament uh, tehnologic sofisticat. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Groș. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Ne-am mai ocupat noi de drepturile pasagerilor și și dosarul acesta a ajuns, iată, într-un moment de, uh, la un moment de răscruce. Trebuie să avem grijă ca dezbaterea noastră în Parlament însă să se cristalizeze înainte ca Comisia să ne prezinte o nouă propunere. Sunt de acord cu acei colegi că avem nevoie de o legislație care să fie atât de clară încât să nu mai facă obiectul unei întregi serii de reclamații și plângeri din partea cetățenilor. Căutarea de explicitării cât mai detaliate a elementelor de legislatură, uh, riscăm să ne, uh, ne prindem în hoțișul acestor detalii care, până la urmă, nu ne aduc uh, întotdeauna foarte mult. Cred că raportul este foarte clar, încearcă să formuleze simplu că este nevoie de parteneri de parteneri egali eh, care să eh, răspundă pe eh, limba oamenilor și pe înțelesul oamenilor la întrebările acestora. Știu că în unele țări este foarte dificil să obții anumite informații pentru că există o, o clară barieră lingvistică. Trebuie să existe posibilitatea ca informațiile pentru pasageri să fie acce- făcute accesibile astfel încât să nu mai existe aceste bariere. În ce privește informarea prealabilă, nu voi numi anumite societăți pentru că le cunoaștem cu toții, dar dacă fac o rezervare care mi este confirmată printr-un document de 12 pagini în care mi se spune ce trebuie să uh, Uh, de ce trebuie să țin cont, uh, care sunt condițiile în care îmi pierd drepturile pe care uh, mi le-am, mi le-am căpătat prin cumpărarea unui bilet. E, aici nu putem permite așa ceva, trebuie știu că toată lumea dorește ca printr-un simplu click uh, să acceptăm toate regulile și, de, și condițiile de afaceri, dar uh, nu cred că trebuie făcute atât de stufoase. Uh, George, cred că poți să te lipsești de anumite detalii. Pe de altă parte, cred că um, putem da prin acest raport un semnal clar și de mare actualitate Comisiei pentru ca uh, Comisia să aibă un punct de vedere clar din partea Parlamentului uh, pe această problemă și pentru ca Comisia pe viitor să nu se mai pierdă în aceste detalii care știți că sunt drăcușori din spatele fiecărui proiect uh, bun și bine intenționat. Mulțumesc! Ευχαριστώ, Mulțumesc. Mm, mulțumesc colegului Bach pentru raportul său de excelentă factură și noi am dorit ca Comisia să ia măsuri pentru a proteja pasagerii împotriva acelor neplăceri care apar atunci când, de exemplu, o companie aeriană face de faliment. Aici sunt niște lacune și anul viitor, de exemplu, să mai bine zis în acest an, pot să vă spun că 70 companii au dat faliment în Europa, companii aeriene. Iar aceste lucruri încă nu sunt stipulate suficient de clar în text. Aceste nevoi, mulțumesc. Domnul Koch. Oh, mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să mulțumesc lui George Bach să-l felicit pentru excelentul său raport. Într-o perioadă cât se poate de critică, când se discută numai despre euro, este important să arătăm că, pentru noi cel puțin, omul este în centrul problemelor și în preocupărilor noastre. Este bine că se oferă egalitate de șanse și pentru persoane cu uh, mobilitate redusă și cu persoane pe, vârstnice. Mulțumesc foarte mult! Domnule președintele, domnule Canițos, Înainte să vă dau cuvântul, vreau să spun că susțin solicitarea domnului Bragbon că nu cu toții suntem uh, mari experți uh, în internet uh, și în noile tehnologii și unii chiar preferăm să fim de modă veche, poate mai de modă veche decât unii dintre agenții noștri de călătorie. Da? Uh, am mai putea spune că moda asta veche de a trata lucrurile mai și păstrează niște lucruri de muncă. De aceea am câteva întrebări la adresa Comisiei. Există deja vreo idee uh, cu privire la uh, raportul Curții Europene de Justiție în cazul Sturgeon, pentru că știți probabil că în Regatul Unit cel puțin, companiile aeriene uh, încearcă să amâne orice plăți de despăcubire până în momentul pronunțării acestei sentințe în cazul uh, Sturgeon. Uh, eu Eu sper că uh, viteza uh, cu care se va, vor rezolva multele din reclamațiile care sunt făcute în Regatul Unit nu va fi uh, cea a trenurilor marfare, ci mai degrabă cea a TGV-urilor. În ce privește amendamentul 261, nu știu ce crede Comisia, dar trebuie închise toate uh, vidurile legislative prin care uh, poate fi uh, invocată forța majoră. Pentru că uh, liniile aeriene invocă în disperare caz de forță majoră pentru a nu plăti uh, despăgubiri călătorilor. Eu, eu odată am fost uh, întârziat cu 26 de ore n-a fost niciun fel de force major, cum mi s-a spus, ci a fost o problemă de eroare tehnică. Air Monarch, de exemplu, uh, în ce privește uh, taxele uh, pentru bagajul de cală, te fură greu la, la aceste taxe. Da? Deci, uh, deci uh, noi ne-am decis, de exemplu, cu soția mea, să ne facem bagaje într-o singură valiză ca să nu plătim două valize. Dar pentru că valiza a depășit 23 de kilograme, m-au pus să plătesc 25 de lire. Da? Și ce spun ei? Uh, zice, du-te la uh, site-ul nostru pe pagina 957B și acolo vei ști să găsești informația conform cărea de fapt, uh, bagajul se calculează nu pe persoană, ci pe, pe, pe kilograme uh, expediate la cală. Deci, cunosc foarte bine tema și m-am pregătit și am, am ținut și m-am abținut cu aceste comentarii până acum, dar trebuie rezolvată. Apoi, drept Eh, drepturile pasagerilor de a fi informați. Domnule Calamițos, am petrecut toată vara ținând seminarii în aeroportul și spunând oamenilor în aceste seminare care sunt drepturile lor atunci când un avion întârzia, întârzie. Brussels Airlines ce a făcut? A chemat poliția să mă dea afară. Da? În, în Tenerifa, Air Monac a, a, a procedat la fel. Da? Deci, oamenii nu știu ce cu regulamentul 261. Și când încerci să găsești un poster în aeroport, de obicei este undeva în spatele unui ATM sau uh, undeva uh, pe spatele ușii de la wc și nimeni nu vede aceste uh, postere. Numai la Neapole, la Napoli am văzut drepturile pasagerilor proiectate pe un uh, ecran de televizor în zona de check-in. Deci, trebuie să ne gândim mai bine unde se uh, publică aceste informații care sunt uh, cu privire la drepturile pasagerilor în traficul aerian. Dar la fel trebuie și pentru traficul uh, feroviar și pentru traficul rutier și așa mai departe. Uh, Acum, cu locurile astea bine vizibile, unde? <clears throat> Uh, da? Poate că ar trebui aceste postere să se afișeze la cantinele agenților care fac check-in, ca în pazurile de prânz să se mai documenteze. Pentru că habar n-au despre aceste drepturi. Da? Și trebuie să, trebuie să facem din, din trebuie să facem o, să instituăm o obligație ca agenții de, de handling, uh, de servicii la sol, de check-in și așa mai departe să învețe aceste reguli. Pentru că deocamdată în aeroportul se joacă un mare joc. Un fel de baba oarbe. Noi știm care sunt drepturile noastre, dar uh, a, liniile aeriene fac tot ce le stă în putință să ne să rețină uh, acele informații care ne-ar îndreptăți pe noi să ne exercităm anumite drepturi. Da? Uh, deci, pe lângă cazurile evidente pe care le-a amintit și Matiu, eu am avut probleme serioase cu Air Monaco și nu vreau să pățiți ca mine. Și acum continuați, dar vă rog pe scurt. Well, thank you very much, Chair. I was... Excuse me, excuse me. Mulțumesc. Dacă o să ne cronometrăm, să-mi amintiți și de doamna Lichtenberger. A, nu e aici. O să număr pe ea, de fapt, la minute, nu pe dumneavoastră. Mă iertați că am întârziat, eram la altă comisie, însă ascultându-vă prezentarea scurtă și concisă, Brian, aveam de gând uh, să aduc mulțumiri, să-i mulțumesc domnului Bach pentru faptul că a adoptat practic toate sugestiile pe care le-am făcut eu în numele verzilor. Și tocmai ce ați menționat dumneavoastră, domnule Simpson, și anume că informațiile trebuie afișate undeva în centrul aeroportului să fie vizibile. Deci, domnule Bach, chiar vă mulțumesc. Mă tem că nu am avut suficient timp pentru a elabora așa cum trebuie toate aceste idei. Eu credeam că era nevoie mai mult timp, însă în orice caz vă felicit pentru faptul că ați ținut cont de majoritatea cerințelor noastre. Și, domnule Simpson, vă mulțumesc și dumneavoastră. Domnul Caramițis. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru multe dintre sugestiile făcute astăzi și sunt recunoscător și pentru amendamentele membrilor acestei comisii și noi vrem să-l felicităm pentru domnul Bach, pentru acest document, pentru toate elementele constructive pe care le-a introdus în raport. Câteva lucruri, dacă îmi permiteți. În primul rând, Într-adevăr, și noi credem că ar trebui să existe un regulament pentru toate modalitățile de transport. Ar trebui să fie uh, o aspirație comună. Pentru noi, uh, drepturile pasagerilor sunt în uh, evoluție. Diferențele între modalitățile de transport, între coduri, legislația maritimă trebuie să intre în vigoare. Asta înseamnă că va fi o convergență progresivă. Deci va trebui să vedem cum evoluează uh, lucrurile, ce învățăminte tragem. Deci pentru ca pe termen mediu să, să facem ceva. Raportul vine la timp, deoarece acum vrem să modificăm legislația și vrem să avem și linii directoare pentru ce va veni pe viitor. Primul lucru, informațiile informarea cetățenilor. Da, cu toții suntem de acord că oamenii trebuie să fie informați mai bine. Bineînțeles, printre noi sunt și persoane cu părul cărunt care nu sunt chiar atât de dependente de iPhone-uri, iPad-uri și așa mai departe. Deci, într-adevăr, trebuie să existe și mijloace clasice de informare a populației, deci nu doar prin noile tehnologii informațiile să fie bine afișate, chiar și în camerele de odihnă și în catinele agenților de la check-in, cum spunea domnul Simpson. Oricum, și noile tehnologiile pot fi folosite mai mult decât sunt uh, folosite în prezent. Știți, aplicația lansată de vicepreședintele Calas pentru iPhone – prin care informațiile pot fi obținute la cerere în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. Această deci aplicație e deja un succes. În ultimele două luni s-au uh, descărcat 60.000 de cereri de informații. De asemenea, vrem ca um, actuala campanie de informare în legătură cu drepturile pasagerilor să fie extinse cu o nouă campanie care să înceapă la începutul anului viitor. Credem că cele 10 drepturi comune ale pasagerilor ar trebui să fie uh, afișate peste tot, oamenii ar trebui să înceapă să știe care sunt drepturile, deoarece există mari lacune. Mulți nu știu ce drepturi au. Chiar și pe mine, dacă mă întrebați, uh, tot nu știu să vă spun care sunt toate drepturile pe care le am. Și simplitatea ar trebui să fie aici un uh, cuvânt cheie. Ne-am putea gândi și la alte lucruri, de exemplu, nu doar la o afișare clară a informațiilor. O idee, și asta apare și în amendamente, ar fi să nu plătești, să nu apeși pe uh, butonul de plată înainte de a uh, avea o afișare a tuturor drepturilor pasagerilor. Majoritatea dintre noi fac rezervările pe internet, deci am putea impune acolo obligativitatea afișării acestor drepturi. Deci, iată că ideea a îmbunătăți modul în care populația este informată în timp util. Da, ar trebui să existe un dialog mai mare între pasageri și companiile aeriene și să nu uităm că vieții pasageri aflați undeva pe un aeroport cam întotdeauna sunt într-o poziție de inferioritate față de angajații companiei care stau în spatele unui birou. Deci drepturile ar trebui să fie clare și să nu ducă în eroare pe cetățeni. Acum un alt element, transparența. Multe amendamente se referă la transparență, la liniatul 11, la transparența prețurilor. Cel puțin 13 eurodeputați au făcut propuneri în legătură cu transparența și asta arată că e o îngrijorare ce îi afectează pe mulți cetățeni. Și aici mai avem multe de învățat, de făcut. Deocamdată evaluăm starea legislației pentru a vedea dacă este adecvată sau nu și să vedem dacă e nevoie de modificarea legii. Transparența prețurilor e un element um, monitorizat de aproape și în urma acestui test privind uh, starea legislației vom avea informații clare. Drepturile pasagerilor trebuie puse în practic așa cum trebuie, dacă nu, are niciun rost să le avem. Pasagerii trebuie să aibă informații în legătură cu drepturile lor, trebuie să poată contacta organizațiile naționale pentru asistență suplimentară, trebuie să obțină informații prin canale suplimentare, fără un cost suplimentar. Există și un centru, un număr de telefon gratuit care dă informații în toate limbile oficiale. Să mulți nu știu asta. De aceea cred că ar trebui să uh, avem o trimitere la structurile deja existente de asistență a pasagerilor. Deci ar fi bine să se știe ce anume există înainte să creăm o nouă entitate. Acum, ceea ce privește uh, plângerile și revizirea regulamentului 261. Vă atragem atenția asupra viitoarei legislații privind soluționarea alternativă a litigilor și soluționarea online. Eu cred că vom soluționa problema unui uh, for specializat pentru litigii. De asemenea, se vorbește despre crearea unui formular de plângere unic. Există așa ceva pentru sectorul aviatic și pe baza acestui model putem face formulare și pentru celelalte modalități de transport. Mai există și o serie de alte amendamente și anume politica neprezentării. O politică implementată de uh, companiile aeriene care îi obligă pasageri să folosească uh, zborurile doar dus-întors, deci nu poți să te întorci doar dacă ai un, un bilet dus-întors. Vrem să facem față abuzurilor comise de companii. Acum, răspunderea. Aici deci e o problemă legată de claritatea regulamentului 261 și de nevoia de a avea o mai bună punere în practică acestui regulament. Când revizuim acest regulament, vrem să clarificăm anumite drepturi, cum ar fi noțiunea circunstanțelor extraordinare la care v-ați referit astăzi. Problemă tehnică poate fi o circunstanță excepțională? Deci trebuie să existe transparență și claritate pentru ca anumite evenimente să nu fie folosite de scuză pentru a nu-i compensa pe călători. Temeiul juridic acum pentru comisie, în alte mei în afară de regulamentul 261. O interpretare corectă a textelor existente e necesară și de aceea tocmai ehm, la asta lucrăm acum. Vrem să avem niște soluții pentru pasageri, niște soluții ehm, care pot fi puse în practică cât mai curând. Și mă refer aici la sfârșitul acestui an sau la începutul anului 2013. Alte elemente menționate. Într-adevăr, ne așteptăm la o decizie din partea Curții Europene de Justiție înainte de uh, sfârșitul acestui an. Am menționat faptul că mulți se folosesc de vidurile legislative. Eu nu știam că există și acel tertip cu greutatea bagajului, uh, acea limită de 23 de kilograme, însă se pare că întotdeauna se găsește câte o chichiță. Domnul Taylor, de asemenea, spunea că lucrurile trebuie să fie vizibile, însă trebuie să avem și elemente suplimentare. Ar trebui să ne asigurăm că drepturile pasagerilor uh, sunt respectate. Revenind la amendamente, suntem pentru majoritatea acestora. 4, 6, 21, 9 sunt niște îmbunătățiri clare la textul actual pe care le putem sprijini și credem că raportul și amendamentele vor fi foarte utile. Acum, principalul obiectiv e ca drepturile pasagerilor să fie ușor de înțeles, să avem un acces la informații ușor, și să avem o abordare convergentă în domeniu. Comisia va continua să se ocupe de chestiile care țin de reglementare și care nu țin de reglementare pentru uh, punerea în aplicare a drepturilor pasagerilor. Vom ține cont de situația pasagerilor cu handicap și, de asemenea, de nevoia de a avea o mai bună monitorizare, de niște statistici mai bune, de asemenea, pentru a aplica legea. Domnule Bach, aveți ceva de adăugat? Ganz kurz, äh, die Zeit läuft uns weg. Da, foarte pe scurt, pentru că îmi dau seama că e târziu și timpul trece. Vreau doar să-mi exprim uh, recunoștința și mulțumirea pentru, pentru reacțiile primite. Comisia a fost foarte temenică în reacția sa, uh, ceea ce mie îmi arată că uh, ia foarte în serios Uh, această temă și mă face să cred că va reveni cu propuneri foarte interesante pe viitor. Sunt de acord cu acei deputați uh, colegi care cer mai multe informații, mai multă transparență. Vreau să spun doamnei colegei Savizar și celorlalți uh, colegi că n-am niciun fel de probleme cu oamenii în vârstă care folosesc aplicații de tip smartphone. Nu. Eu am spus doar că uh, Eh, informațiile trebuie să fie accesibile pentru toate persoanele în toate limbile, cu, eh, inclusiv pentru persoane cu mobilitate redusă. Deci, regulile trebuie să fie clare. Trebuie să fie clare și pentru situațiile deosebite. Da? Iar în ce privește uh, bagajele, uh, trebuie să vă spun că uh, am uh, formulat uh, de curând o, o scrisoare uh, domnului comisar Calas în ce privește muzicienii care vor să colaborească cu instrumentele lor. În Statele Unite există deja reglementari clare și n-ar fi rău să le preluăm. Mulțumesc, spune președintele, votul este, va avea loc mâine trebuie să ne asigurăm, după cum am spus și mai devreme, că tema și raportul va ajunge în plenară pe următoarea sesiune. Și acum urmează domnul uh, comisar Calas cu privire la pachetul privind inspecția tehnică auto. Știm că domnul comisar trebuie să prindă un uh, zbor. Sperăm că uh, este un zbor care va merge la timp, pentru că știți cum se întâmplă cu zborurile astea care mai întârzie, că nu primiți nicio compensație. Bun, deci, aveți cuvântul, domnule comisar. Domnule președinte, onorabili membri, mulțumesc încă o dată, pentru că avem ocazia să facem un schimb de vederi pe un subiect uh, foarte important. Și știți bine cum mă deplasez eu. Dar nu știu de ce toată lumea râde. În sfârșit. Propunerea privind pachetul uh, privitor la inspecția tehnică auto. Astăzi foarte multe persoane decedează în Europa pentru că nu au făcut inspecția tehnică la propriul autoturism. Și e vorba de autoturisme, dar și de motociclete și de scutere. Comisia are o, un obiectiv foarte măreț și anume să înjumătățească până în 2020 uh, această, uh, acest număr de decese și să-l scadă foarte mult până în 2050. În orice caz, până anul 2011, numărul de persoane decedate pe, pe drumuri a scăzut foarte mult. Deci trebuie să continuăm pe, acest, pe această tendință. A face inspecția tehnică la propriul autoturism nu este ceva birocratic, ci este un gest care poate să salveze vieți omenești. Dacă mașina ta nu merită să meargă pe drum, adică nu e, nu e în stare bună, atunci ești un pericol pentru tine însuți, pentru colegi, prieteni, familie și pentru toți utilizatorii de drumuri în Europa. Bineînțeles că nu dorim astfel de mașini ucigașe pe drumurile noastre, deci ce facem? Pachetul dorește inspecții eh, tehnice periodice, de asemenea, uh, Uh, afișaje foarte clare legate de aceste inspecții tehnice, printre altele. Principalele uh, două acte legislative vor fi regulamente pentru o mai bună standardizare și o bază pentru o viitoare recunoaștere reciprocă. Trei elemente se referă la aceste testări practice. În primul rând, minim, standarde minime legate de uh, inspectori și de vehiculele de testare. Când faci acest lucru în Europa, trebuie să te asiguri că nu primești o simplă foaie de hârtie la această inspecție, ci că ți s-a verificat așa cum trebuie mașina. Apoi, sporirea frecvenței acestor teste și inspecții pentru toate mașinile mari care au un kilometraj mare și astfel vom fi din ce în ce mai în siguranță. Mașinile noastre sunt din ce în ce mai sigure. Totuși, accidentele persistă și accidente mai grave încă se petrec. Pentru frecvența acestor inspecții este odată la 2 ani, 4 ani și așa mai departe. Comisia dorește o schimbare a acestei, acestei abordări cu teste sau inspecții odată la 2 ani. Însă multe state membre sunt deja în această situație de a avea inspecții anuale. Dorim de asemenea să includem motocicletele și scuderele. Știm bine că aceste motociclete și motorete sunt uh, responsabile pentru foarte multe decese, cele mai multe în Europa. Mai mult de 500 de persoane mor în astfel de accidente în fiecare an în Europa. Și multe dintre aceste, sau cele mai multe dintre aceste accidente sunt legate de probleme tehnice. Din păcate, mult prea multe state membre nu necesită inspecții la motociclete și motorete. Noi considerăm că vor fi evitate um, decese și răniri uh, în număr foarte mare, precum și economii, dacă vom face, dacă vom include aceste motociclete uh, în actele noastre legislative. De asemenea, aș dori să mm, spun celor care dețin, care dețin autoturisme, automobile de epocă, că nu trebuie să se teamă de aceste noi prevederi pentru că noi am luat în calcul aceste elemente. E vorba de piesele de schimb și știm bine că atunci când uh, se necesită schimbarea unei piese de schimb la o astfel de automobilist de epocă, se ține cont de caracteristica lui și să se asigură faptul că valoarea lui istorică, patrimonială, este menținută. Și uh, de asemenea, noi dorim să avem piese de schimb, tot așa, istorice, de epocă, care să fie pe aceste autom automobile, însă fără a sacrifica performanța de mediu, siguranța, securitate. Bineînțeles că proprietarii de astfel de autoturisme pot să facă propriile modificări, însă, dacă o fac, ei trebuie să aibă grijă despre ce autorism este vorba, din, în ce an a fost fabricat și așa mai departe. De asemenea, un alt element este demn de menționat aici și anume povara administrativă care poate fi scăzută uh, prin sporirea numărului de inspecții, inspecții uh, bine țintite. E important să vedem ce autorisme sunt testate, inspectate și ce calificări și training au acești inspectori. Vizitele și inspecțiile țintite trebuie să fie făcute de companii serioase și nu de unele neserioase. Uh, Mă bucur că discutăm aici uh, la Parlament această propunere atât de importantă. Sperăm că foarte, foarte rapid ne vom pune de acord asupra tuturor elementelor și o vom adopta foarte rapid și, bineînțeles, că e vorba până la urmă de salvarea de vieți omenești în fiecare zi în Europa. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Primul rând, domnul Groș pe lista mea. Mm, odată ce avem și replica comisiei, haideți să zicem, 30 de minute aproximativ. Domnule Groș, nu uitați această problemă. Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să mulțumesc și comisarului pentru propunerea făcută. Cred că ea se suprapune cu ceea ce am discutat noi aici în comisie și ceea ce s-a comunicat și în Coartea Albă anume că uh, transportul este una din politicile sectoriale cele mai, dintre cele mai importante. Trebuie să uh, avem pretenții foarte clare cu privire la aceste, această legislație, care va fi una dintre elementele de legislație cele mai apropiate de cetățean. În ce privește tema alcool, droguri și excesul de viteză, sper că vom putea să formulăm și pe viitor uh, accente, cum am făcut uh, și până acum, cu toate că verificarea tehnică trebuie și ea să capete o pondere mai mare. Pentru mine, pentru mine, pentru mine este foarte important ca, pe de o parte, controlul uh, tehnic, inspecția tehnică să fie identică în fiecare stat membru, dar și calificarea inspectorilor să fie egală. De exemplu, Uh, se observă că se observă că uh, unele camioane care vin din uh, state terțe, uh, când sunt verificate la un control de rutină într-un weekend, uh, dintr-o dată nu mai pot merge uh, mai departe, pentru că trebuie să fie blocate. În Belgia am uh, introdus așa numitul car pass, pașaport uh, al mașinii, uh, care se asimilează unui contract între furnizor și uh, uh, deținător sau proprietar, proprietar uh, contract în care se garantează, de exemplu, corectitudinea afișajului pe, um, pe kilometraj. Pentru că se vând, de exemplu, foarte multe mașini unde kilometrajul mașinii a fost manipulat. Deci, avem o propunere bună pe care o salutăm în ansamblu. Mulțumesc. Uh, președintele, încerc, încerc să atrag atenția liberalilor uh, și dau cuvântul domnului El Cadrau timp de două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentarea pe care ne-ați făcut-o astăzi aici. Din spusele dumneavoastră vedem că acordați mare atenție acestui dosar și mă bucur doar că și pentru noi e un dosar important și avem nevoie de timp să discutăm așa cum trebuie. E clar că obiectivele menționate, cum ar fi mai multă siguranță rutieră, o bună recunoaștere reciprocă, sunt uh, elemente cu care suntem cu toții de acord. Într-adevăr, trebuie să existe mai multe controle tehnice. Însă, să nu uităm calitatea acestor inspecții tehnice. Știm că în unele state membre lucrurile sunt luate mult mai în serios decât în alte țări membre și eu sper că printr-o legislație comună vom reuși să avem aceleași standarde peste tot. Același lucru e valabil și pentru motociclete. Și aveți dreptate să spuneți cât de multe accidente există și că trebuie să facem ceva. Acum, Câteva cuvinte în legătură cu firmele cu reputație proastă, care ar trebui să facă obiectul unor controle țintite. Eu cred totuși că e foarte important atunci când se evaluează o întreprindere, să vedem dacă e bună sau proastă, deci ar trebui să avem niște criterii armonizate. Deci ar trebui să, să judecăm după același set de măsuri. Deci nu e posibil ca într-o anumită țară o companie de transporturi să aibă o reputație proastă, în timp ce în altă țară se bucură de o bună reputație. Deci trebuie să avem niște criterii clare. Atât am avut de spus și sunt sigur că vom ajunge la o soluție deoarece suntem pe aceeași lungime de undă. Um, da. Aveți cuvântul, două minute, domnule de Bacăr. Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu domnului comisar Calas pentru explicațiile pe care ni le-a adus astăzi aici. Ce ne-a spus dumneavoastră, domnule Calas, e foarte important, deoarece în Uniunea Europeană avem nevoie de niște norme de siguranță și de securitate care să progreseze. Vrem ca autovehiculele să fie bine uh, întreținute, controlate așa cum trebuie. Două comentarii aș avea acum. În propunerea dumneavoastră, pe lângă uh, consolidarea controalelor asupra vehiculelor private, cereți mai multe controle asupra vehiculelor cu două trei roți. Însă pe noi liberalii aici ne cam deranjează lucrurile. Da, într-adevăr, trebuie să ai un nivel de siguranță ridicat pentru vehiculele pe două și pe trei roți, însă mă gândesc la toate eforturile administrative pentru a avea astfel de controle. Uh, eu cred că trebuie să dăm dovadă de realism și să nu investim doar în îmbunătățirea capacității tehnice a vehiculor, ci să adoptăm o politică de investiții uh, în ceea ce privește infrastructura. Să vă povestiți ceva. Se tot vorbește de mașinile de epocă, acele automobile de colecție. Și eu dețin un astfel de automobil de epocă și mă bucur că în sfârșit v-ați hotărât să vorbiți despre aceste vehicule. Domnul Kramer acum. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Anual, 40.000 de oameni mor uh, de pe urma accidentelor uh, rutiere. Tsunamiul a fost catastrofa secolului cu 200 și ceva de mii de morți. Noi asta facem pe străzile noastre în 5 ani. Deci, cred că este corect să spunem că autovehiculele noi nu trebuie inspectate atât de, de, eh, de vreme, dar mașinile mai vechi eh, trebuie duse mai des la inspecția auto, că acum un an sau doi ani ar fi perioada oportună. Aici trebuie să ne consultăm, să vedem care este practica în fiecare stat membru și ce ar fi cea mai bună practică. Ceea ce critic eu la adresa Comisiei, domnule comisar, eh, puteți să-mi Vă amintiți că mi-ați oferit cândva o broșură în care uh, se lăuda comisia că uh, pentru prima dată au fost introduse acum 25 de ani uh, limite de viteză și că prin asta s-a redus foarte mult mortalitatea pe șosele. Peste tot există uh, limite de viteză. Între timp există și pe autostrăzi 110, 130. Numai în Germania nu există limită pe autostrăzi, dar asta e altceva. Și asta trebuie să coordonăm. Trebuie ca în orașe toată lumea să respecte viteza de 50, un, în zonele rezidențiale chiar viteza limită de 30, dar ce vreau să spun cu asta? Avem nevoie nu numai de uh, tehnologii inteligente, ci și de șoferi inteligenți, pentru că, din păcate, ei sunt uh, Eh, mai lipsiți de inteligență în unele caze. A fost. Vă mulțumesc. Um, Cred că propunerea vine la momentul potrivit. Câteva, câteva idei, nu foarte multe amănunte, nu foarte multe detalii, ceea ce privește aceste încercări și controle. Este bine ca ele trebuie să fie uh, regulate și să prevenim problemele. În Regatul Unit avem o frecvență de odată la 3 ani și cred că pentru vehiculele cu un kilometraj mai mare trebuie să facem ceva separat, o pre, prevedere separată. În ceea ce privește acele stații de testare sau um, niciun fel de probleme, cred că acestea pot fi reglementate pe plan național. Însă perioada de șase ani care a fost menționată este mult prea lungă. Ceea ce privește automobilele de epocă, probabil că Comisia a, s-a întreținut cu foarte mulți lobiști deja și știu bine că și în Regatul Unit, dar și în Europa general sunt foarte mulți amatori de astfel de automobile. Este bine că să ia în considerare acest lucru la comisie pentru că, bineînțeles că nu dorim să pierdem aceste au automobile, proprietarii lor uh, investesc mult în ele și nu doresc să renunțe la ele pentru mașini obișnuite, ca să zic așa. Apoi, problema legată de cei care meșteresc ei înșiși la aceste automobile, uh, Uh, nu dorim să complicăm viața acestor amatori uh, de mașini și de motoare. În orice caz, mulțumesc Comisiei pentru că a venit aici în fața noastră. Dezbaterea este una foarte interesantă. Nu dorim să ne supraîncărcăm cu reglementări. Trebuie ca lucrurile să fie cât se poate de simple, clare și concise, ușor de înțeles de toată lumea și să nu avem preț și cost suplimentar pentru toată lumea în plus. Mulțumesc, domnule Coc. Comisar, Mulțumesc, domnule comisar. Rapoartele de inițiativă au sens, pentru că în, în raportul meu de inițiativă eh, de anul trecut am solicitat comisiei să depună un astfel de pachet. Iată, avem prezentat un astfel de pachet acum. Există eh, eh, nevoia de introducerea unor standarde minime pentru calificările inspectorilor și trebuie să existe cerințe minime pentru inspecția auto. Stat, întrebarea mea este, statele membre pot di, trece dincolo de aceste standarde minime? Și apoi, cum putem să motivăm uh, autoritățile de reglementare astfel încât aceste inspecții auto să devină, din punct de vedere calitate, uh, uh calitativ superioare și mai eficiente, mai eficace? Intervenție fără microfon. Mr. Higgins. Domnul Higgins, spune președintele. Thank you very much, Mr. Chairman, and again I'd like to... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă alătur uh, celorlalți vorbitori. Cred că propunerea comisiei este foarte bună, în special în ce privește reducerea emisiilor de CO2 sau celorlalți poluanți. Uh, în ce privește fraudele, fraudarea kilometrajului, uh, Uh, există acest clocking în foarte multe uh, cazuri, în special în cazurile de tranzacții transfrontaliere. De aceea salut uh, uh, inițiativa lui Matthew Grosh de, Matthew Grosh de a include uh, acest clocking în uh, proiectul său. Este foarte important ca peste tot în Uniunea Europeană să existe măsuri de contracarare a acestui fenomen. Uh, Sigur că în același timp vrem să ne asigurăm că există uh, o încredere reciprocă între diferiții actori vizați atunci când vrem să creștem uh, uh siguranța uh, transportului uh, rutier uh, și să nu ținem cont numai de uh, doleanțele industriei. Pe de altă parte, nu cred nu cred că ceea ce propune Comisia în privința tractoarelor și mașinilor agricole, uh, vehicule pe trei roți și așa mai departe, este oportun. Este uh, important ca uh, vehiculele care transportă bunuri periculoase să fie bine și consecvent marcate. Domnule președinte, Vă mulțumesc și uh, felicit Comisia pentru propunerea sa. Mă bucur foarte mult că a inclus uh, în uh, noua sa prezentare și motocicletele. Vreau să pun unele întrebări, domnule comisar. Pe de o parte, vorbeați despre standarde minime. Vreau să întreb dacă uh, Comisia Europeană a analizat și a verificat punerea în aplicare a standardelor existente? Dacă da, ce informații aveți? Ne-ar interesa foarte mult să le avem și noi. Dacă nu mă înșel, apoi în anexa 6 eh, eh, amintiți de calificările eh, minime pentru inspecțiile auto. Sigur că uh, asta înseamnă, orice standard comun înseamnă că, că standardele actuale din statele membre trebuie ajustate. Dar unde, în ce direcție se fac ajustările? Și în sus sau uh, și în jos? Uh, pentru că inspectorii auto în Germania sunt în exclusivitate ingineri diplomați. Poate în alte state nu este la fel. Iar, încep, iar dacă un iar nu înțeleg dacă autovehiculul este înstrăinat, de ce, uh, de ce se instituie obligația uh, de a uh, face o verificare tehnică când ultima verificare tehnică a fost de, cu două luni înainte. Apoi, ce ar fi dacă uh, comercianții de auto ar trebui să facă ei, să fie ei responsabili de verificarea uh, clocking-ului sau altor eventuale manipulări. În articolul 17 vorbiți despre alte delegate. Deci vor, doriți ca în funcție de progresul tehnic să vi se ofere uh, mână liberă. Uh, aici, uh, sigur, trebuie să vorbim încă la Parlament ce înseamnă parla- progres tehnic. Iar în ce privește reglementarea 421, aceasta ar avea un impact dramatic în Germania, ar afecta peste 50% din autoturisme. Aveți un studiu de impact conform cărea, căruia acest, această reglementare 421 chiar crește chiar crește siguranța rutieră și verificarea tehnică la toate mașinile, anuală la mașinile de peste șapte ani, mi se pare totuși problematic. Domnul Pircă. Uh, Pirker. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim și pentru propunerea uh, de a uh, de a realiza verificări tehnice în ritmul 4, 2, 1. Eu am convingerea că standardele eh, de siguranță vor fi eh, nu doar uniformizate, ci și crescute. Deci, eh, în acest caz, trebuie să cerem și standarde comune pentru normele de siguranță rutieră. Sigur că se pune întrebarea cum, cum punem în aplicare aceste prevederi, pentru că altminteri ar apărea foarte multe distorsionări ale competiției, nu-i așa? Deci trebuie să avem Uh, trebuie să avem în vedere că uneori inspecțiile uh, mai uh, severe implică și o birocrație mai stufoasă. Eu cred în același timp că dacă avem inspecții comune, să scutim de verificarea auto, verificarea tehnică a acele mașini care, sunt, care schimbă proprietarul adică să fie recunoscute reciproc inspecțiile auto. Cu toate standardele astea de securitate se ajunge la accidente. Și vă întreb, domnule comisar, credeți că este realizabilă o armonizare inclusiv a elementelor și dispozitivele de siguranță din mașini. Pentru că într-o țară se cere doar uh, prezența uh, cutie de prim ajutor, în alte țări trebuie și un mini extintor, și așa mai departe. Uh, cum putem să ne asigurăm că printr-o simplificare și o uniformizare rațională putem crește uh, standardele securitate în mașină în timpul deplasării. Doamna Ayala Sender. Mulțumesc și eu vreau să îi mulțumesc domnului Calas pentru prezentarea făcută. Există însă unele elemente care ne fac să ne punem întrebări, însă trecem printr-o criză și în țara mea, de exemplu, în Spania, parcul auto e în bătrânire continuă și există mari probleme legate de cifrele de siguranță rutieră. Și din cauza crizei, și din cauza lipsei de conștientizare, există probleme. Eu mi-aș dori de asemenea ca domnul comisar să vină cu niște propuneri clare pentru acele țări care uh, au un uh, parc auto care e foarte depășit. Deci eu mă gândesc la niște planuri de reînnoire a parcului auto pentru a achiziționa noi automobile și asta de asemenea prin intermediul uh, inspecției tehnice. Domnule comisar, aș vorbi și despre avioane și despre cât de conforme sunt cu regulile din punct de vedere tehnic. Știți ce problemă avem noi acum cu Ryanair în Spania? Nu știu, noi avem impresia că Uniunea Europeană și dumneavoastră care ați avut uh, practic și o altercație cu ministra noastră, deci nu știu, se dă impresia că Uniunii Europene nu îi pasă de uh, nivelul de conformitate tehnică a avioanelor Ryanair, care se pare că săptămânal întâmpină tot felul de probleme. Da, Rainer și siguranța rutieră în curând. Domnul Marinescu, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că propunerea uh, este binevenită și necesară uh, dacă se încearcă uniformizarea standardelor. Aș vrea să vă întreb dacă nu vă gândiți și la posibilitatea de a face revizia tehnică în orice țară din uh, Uniune, indiferent de țara de înmatriculare.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 Foarte pe scurt, domnule președinte. În primul rând vreau să spun că și eu cred că e o propunere necesară, dar într-adevăr trebuie să armonizăm controlele de siguranță. Insist asupra controlelor de mediu. E un alt aspect legat de calitatea vehiculor și aș vrea să vă spun imediat că ideea schimbării parcului auto nu mi se pare o idee bună. E acea obsolență programată pe care o vedem și în alte sectoare. Deci dacă toate vehiculele ar uh, scădea în gama lor, atunci ar scădea și uh, emisiile de oxid de carbon. E un instrument mult mai bun decât schimbarea parcurilor auto. Ah, înainte de a răspunde comisia, încercăm să um, soluționăm, să clarificăm problema mașinilor de epocă. Nu știu dacă ziarele tabloide nu vor da din nou cu bota în baltă, însă în orice caz nouă ni s-a pus această problemă. Un al doilea lucru. Faptul că unor vehicule li se adaugă roți Știți că există două feluri de axe, circulare și în spirală. Deci uneori pui o roată circulară pe un ax circular sau sau celălalt tip de roată pe un ax în elipsă. Deci eu nu știu ce să... Știți că este o problemă atunci când uh, se adaugă roți la un ax care nu e standard. Aici nu se uh, respectă normele uh, în curs. Deci eu aș cere să se oprească această practică a punerii unor genți uh, care nu sunt uh, compatibile cu axul respectiv. Eu cred că e unul din lucrurile pe care le facem bine. Știu că e acea perioadă de trei ani și de un an, unii acum uh, doresc o perioadă de doi ani de testare. Nu, mie mi se pare că cel mai bine e ca inspecția să fie anuală uh, făcută de niște inspectori calificați. Domnule comisar, 10 minute după care puteți prinde avionul. Vă mulțumesc tuturor pentru reacția pozitivă la propunerea noastră. Vă asigur că suntem deschiși la orice discuție în legătură cu toate detaliile și în legătură cu toate nuanțele din propunere. Putem discuta într-un mod constructiv, dând dovadă de pragmatism, deci nu avem în niciun caz o abordare rigidă. Și după cum spuneam la început, nu ați pus întrebări la conferința de presă, nu v-ați referit la anumite lucruri care au apărut în presa din unele țări. Întrebarea e simplă. De ce s-a venit cu această propunere? S-a făcut evaluare de impact. Știți cu toții că ne luptăm pentru a reduce numărul de morți pe șoselele noastre și de victime. Și dacă vezi clar că există un motiv pentru care există accidente, e bine, trebuie să faci ceva și de aceea vrem să creștem uh, nivelul de disciplină privind respectarea standardelor și condițiilor tehnice. Deci e simplu. E clar ca bună ziua Bineînțeles, fiecare țară poate avea cerințe mai uh, exigente. Ideea e că vrem să standardizăm aceste norme, să avem o abordare mai armonizată. Automobilele de epocă. Și mie îmi plac foarte mult aceste mașini de epocă, aceste automobile clasice sunt într-adevăr frumoase. Noi nu credem că un adevărat automobil de epocă e o problemă pentru siguranța rutieră, însă dacă automobilul e modificat și se pune un nou uh, motor, dacă mașina respectivă e transformată, e bine, atunci trebuie supusă unei inspecții. Acum acel Carpas din Belgia și referitor la standardele de mediu. Vedem că, în general, în Uniunea Europeană avem niște standarde ridicate privind producția de automobile noi. Da, există standarde de mediu. În același timp, există mai multe elemente de mediu în standardele noastre privind uh, starea tehnică a automobilului, cum ar fi emisiile sau alte chestiuni. Însă e clar, e un domeniu în care am putea spori nivelul de exigență. Acum, în ceea ce privește pneurile, șențile, aici nu pot da, face cum comentarii suplimentare. Un alt element, limita de viteză. Mi-aduc aminte foarte bine de abordarea dumneavoastră privind limita de viteză. Ce putem face? Dacă credeți că limita de viteză din Franța și din Belgia poate fi permisă și în țara mea, atunci chiar că m-aș speria rău de tot. Deoarece limita de viteză depinde mult de starea drumurilor și șoselelor și unele lucruri trebuie să țină și de subsidiaritate, nu? Referitor acum la la, referitor la banda de urgență și la șoselele care fac legătura între autostrăzile importante, eu nu știu. Uh, dacă ar trebui să avem o limită de viteză unificată, armonizată peste tot în Uniunea Europeană. Eu cred că și statele membre trebuie să aibă un cuvânt de spus, trebuie să aibă suficientă responsabilitate. Și toate țările și-au luat un angajament de a reduce numărul de victime și clar limita de viteză aici joacă un rol. dar circumstanțele sunt hotărătoare în această privință. Deci statele membre ar trebui să hotărască care e limita lor de viteză. Și încă un lucru care s-a spus aici. Dacă ai o mașină, dacă îți cumperi o mașină, cumperi combustibil și, bineînțeles, trebuie totuși să ai suficienți bani pentru a plăti și inspecția și controlul tehnic, nu? Deci asta trebuie să fie abordarea noastră. Deci nu avem cum să reducem cerințele privind uh, autovehiculele mai vechi, gândindu-ne că sunt uh, oameni mai puțin înstăriți. Să dacă ai bani de mașină, dacă ai bani de benzină, cum să n-ai bani și pentru inspecția tehnică, nu? Acum, companiile private care ar putea efectua inspecții. În multe țări există astfel de companii. Certificatele oferite de acestea sunt uh, autorizate de autorități, deci e un exercițiu exercitat de aceste companii cu acordul autorităților. Deci nu cred că ar trebui să ne dorim doar uh, inspecții făcute de autoritățile publice. Și acum, referitor la diferitele cerințe în țările din afara Uniunii Europene. Da, așa se întâmplă. Fiecare țară și Uniunea Europeană există standarde diferite. În SUA, standardele sunt diferite. Dacă îți vinzi acolo automobilul, trebuie să respecti anumite standarde pentru a putea vinde uh, mașina. Ei au consolidat aceste standarde mult mai devreme decât am făcut-o noi. La fel și noi avem niște cerințe privind automobilele importante. E o abordare logică, zic eu, și nu cred că vom avea niște cerințe internaționale. Chiar dacă ne dorim cu toții să reducem numărul de victime. Într-o țară vecină Uniunii Europene, numărul de decese datorate centrului rotiere e de 5 ori mai scăzut decât cel din Uniunea Europeană, deci depinde mult și de modul în care e aplicată legea. Și oricum, lucrurile nu stau chiar așa de prost. Bine, vă mulțumim, domnule comisar. Ah, am uitat de Ryanair și inspecția tehnică auto. Da, Ryanair e o temă foarte de actualitate, problematică. Deocamdată nu avem nicio solicitare din partea guvernului spaniol. Dacă acesta va face o astfel de solicitare, bineînțeles, vom vedea ce anume putem uh, face, însă deocamdată nu am primit nicio solicitare în acest sens. Va trebui să avem un schimb de informații, să vedem ce se întâmplă. Ok, thank you very much. Mulțumesc. Călătorie plăcută. Ok, thank you. Next item on the... Mulțumesc. Următorul punct pe ordinea de zi se referă la atribuirea contractelor de concesiune. Proiect de aviz, doamna Wills, Sabina, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi, dragi colege. Vreau să profit de aceste câteva minute pe care le-am la dispoziție pentru a vă prezenta proiectul meu de aviz privind atribuirea contractelor de concesiune și să vă prezint punctul meu de vedere. În luna mai anului 2010, marea majoritate a eurodeputaților adoptase raportul uh, RUL ce privește noile contracte și uh, noile regule, reguli în materie de achiziții publice. Ne opuneam mm, unei noi inițiative ce privește concesionarea în materie de servicii, o poziție pe care eu continui să o apăr și astăzi. Mi-e teamă mai ales de consecințele negative ale unei astfel de propuneri legislative, legislative asupra serviciilor de sănătate asupra serviciilor de securitate socială sau asigurări sociale, mai bine zis, ca și raportor din partea comisiei noastre, eu propun să respingem pur și simplu acest proiect de directivă. Câteva observații generale, în primul rând. Propunerea de față a Comisiei vizează o anumită siguranță juridică, însă, pentru noi, acest text nu va obține acest obiectiv de siguranță juridică. Contractele de concesiune în domeniul sau în sectorul serviciilor nu nu vor permite deloc niciun fel de siguranță sau de juridică când vine vorba de jurisprudența CEJ și, în general, în ceea ce privește piața acestor servicii. Articolele 2 și 5, dar și excepțiile de la 8, articolul 8 ne arată tocmai că accesul la cultură, sănătate, infrastructuri publice, servicii publice comunale, regionale, nu ni se pare, deci, că toate aceste uh, servicii trebuie să fie cumva scutite. Tot ce înseamnă servicii pentru populație, toate aceste lucruri sunt absolut esențiale. Astfel, remarcăm că cei care au făcut această propunere nu vor face decât să îngreuneze viața cetățenilor. În niciun caz nu se va consolida în dreptul primar uh, tot ce înseamnă servicii publice sau servicii pentru populație. Din potrivă, se pare că Comisia are obiectivul de a deschide la concurență aceste piețe, aceste achiziții publice, având în vedere considerentele 1, 2 și 4, așa cum exprimă acestea. De asemenea, Comisia dorește ca în această materie de achiziții publice, concesionar, mai bine zis, Comisia dorește un acces limitat de atribuire. Ca și sindicalistă, eu observ și critic <laughs> faptul că convențiile colective nu apar nicăieri în acest text. Încă o dată, Comisia dorește să creeze noi piețe în loc să garanteze serviciile publice de interes comun. Este o abordare cu totul și cu totul greșită. O serie întreagă de servicii esențiale pentru populație nu trebuie să fie pur și simplu sumise acestor concesiuni. Din potrivă, trebuie să punem accentul pe caracterul public al acestor, interes, acestor servicii de interes comun pentru toți. Mi-e teamă că parteneriatele public-public nu vor fi decât o excepție în viitor, ca și contractele locale. Din potrivă, obiectivul pare să fie un acces tot mai mare pentru întreprinderile pur private sau parteneriate privat-privat. Ne-am înșelat dacă am crede că aceste servicii publice oferite de parteneri privați ar fi mai performante decât cele oferite de partenerii publici. Ce ne spune această directivă? Când e vorba, de exemplu, despre sectorul feroviar, rutier și așa mai departe. Activități conexe eh, care sunt delimitate geografic pentru transportul maritim, naval, aerian, intern uh, și extern, toate acestea sunt incluse la, de asemenea. Toate ex, excep, excepțiile uh, le, sunt constituie uh, acele servicii de trafic aerian care sunt conținute în directiva 1008 pe 2008, eh, respectiv în directiva 1370. Eu nu cred că trebuie să facem concesii de la aceste reguli. Propunerea Comisiei nu îmbunătățește status quo-ul, ci mai degrabă produce confuzie și derutare în legătură cu compatibilitatea cu eh, reglementările existente deja. Mulțumesc. Și acum domnul Croner pentru PPE. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și raportoare pentru analiza sa. Evident că este important ca într-o piață internă, cum este piața Europei, eh, să existe și o libertate de circulație pentru servicii să existe o promovare a competiției. De asemenea, în ce privește achizițiile publice și concesiunile, trebuie să existe uh, reguli uh, clare. Dar există reguli clare și suficiente. Acum Comisia ne face o propunere care precizează acest cadru legislativ existent. Eu cred că trebuie să distingem foarte clar între uh, sectorul public și cel privat. În ce privește infrastructura critică Uh, vezi asistența medicală, uh, aprovizionarea cu energie, uh, aprovizionarea cu apă potabilă și așa mai departe. E, aici cred că concesionarea privată merită să fie analizată, dar în același timp, dacă mă gândesc la privatizările care au avut loc în Germania în ultimii ani, um, nu sunt tocmai uh, măgulit, pentru că la început, sigur, prețurile au scăzut, dar încet, încet și așa insidios, totuși au crescut cu 16 până la 20% în ultimii ani. Deci, Uh, trebuie să distingem foarte clar în această directivă uh, între, între sectorul public și privat. Da, acolo unde este posibilă uh, concesionarea publică, acolo să nu existe, în schimb, discriminare. Da? Deci să poată participa la licitații publice toți aceia care sunt interesați. Deci, în principiu, suntem de acord, dar, pe de altă parte, nu trebuie să deschidem și mai mult cutia Pandorei. Iar principiul reciprocității este un element fundamental atunci când vorbim despre piața e, internă comună și e, când vorbim despre e, prestarea unor servicii de bază. În sectorul privat, transporturilor, cred că ne aflăm într-o postură destul de bună Uh, reformarea pe care am făcut-o recent uh, uh, a arătat acest lucru. Deci în, în domeniul ferovi, feroviar trebuie să există o veritabilă libertate a serviciilor um, pentru că cetățenii cer acest lucru. în ansamblu, cred că uh, mai uh, este necesară totuși consultarea și dezbaterea împreună cu Comisia pe marginea acestei propuneri. Mulțumesc, domnule președinte, uh, spune domnule Hadraui. Vreau să mulțumesc mai întâi pentru toate sugestiile, inclusiv cele critice la adresa Comisiei, față de propunerea făcută. Deci, într-adevăr, credem că propunerea Comisiei este interesantă, dar nu este neapărat foarte convingătoare. Tocmai de aceea, uh, în săptămânile următoare, împreună cu domnul Fleckenstein, vom verifica în ce măsură uh, este posibilă o ameliorare a uh, acestei propuneri făcute de comisie. Da? Pentru că nu vrem să diluăm un pachet legislativ, ci dacă e vorba, atunci vrem să uh, aducem o îmbunătățire pachetului, uh, cadrului legislativ existent. Deci nu strică să fim puțin critici. Grație, președinte. Domnul Ugeas. Ringrazio la uh, relație. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc domnei raportor pentru că a muncit foarte mult pe acest raport și vreau să spun că împărtășesc temerile sale. Pe de altă parte, nu sunt de acord cu doamna raportor când spune că trebuie să respingem propunerea comisiei. Din potrivă, eu cred că această inițiativă legislativă este utilă, ba chiar necesară. Cadrul legislativ actual nu e reglementat decât de directiva care vizează achizițiile publice și nu depindem în acest, în acest sector decât de jurisprudența Curții de Justiție. Pe de altă parte, având în vedere această jurisprudență, atunci când avem o adevărată inflație de jurisprudență și interpretări vagi, atunci trebuie cumva să tragem linie și să avem o siguranță, o certitudine juridică în acest domeniu. Iată de deci, ce ne găsim la o adevărată răscruce. Uh, avem nevoie de un text, de un cadru legislativ care reduce incertitudinea juridică și cred că propunerea Comisiei este un bun pas înainte. Chiar dacă mărturisesc că textul mi se pare un pic cam greoi, cam stufos și plin de proceduri care ar putea să submineze dorința de eficacitate, eficiență. În orice, deci avem nevoie de o directivă utilă, simplă, concisă, coerentă, pragmatică, bună, cu alte cuvinte, pentru utilizatori. Contrar doamnei raportori, eu cred că administrațiile vor avea mai puține prerogative discreționare decât uh, este cazul acum în, cre- în, pre- în prezent. E nevoie, deci, și se va permite o mai mare flexibilitate, marjă de manevră și deci servicii mai bune pentru cetățeni, mulțumită definirii mai bune a acestor criterii de calitate și mulțumită uh, tuturor obligațiilor pe care le vor avea concesionarii. Am auzit colegii spunând că trebuie să ne referim la un text sau la altul. În orice caz, eu zic că noi trebuie să precizăm foarte bine aria, câmpul de aplicare al directivei actuale. S-au făcut anumite precizări în acest sens, în considerente. Acum, însă, lucrurile trebuie să fie încă și mai clare pentru a elimina anumite dintre aceste trimiteri și referințe. De exemplu, concesiunea serviciilor din stațiunile balneare sau servicii de tip balnear. Mă gândesc la cazul Italiei, pe care îl cunosc. Mă gândesc la turism în general. Sunt anumite specificități care nu trebuie să fie sacrificate. Apoi, nu trebuie să cădem în capcana conflictelor de interes și asta este partea care vizează rolul administrațiilor. E nevoie deci de criterii specifice, ceea ce nu va face decât să întărească certitudinea juridică uh, a diferitelor regulamente și uh, legislații materie. Mulțumesc, domnul de Bacher. Ehm, eh, de Mulțumesc. Îi mulțumesc și o doamnei Sabine Vils pentru prezentarea făcută la început. Însă eu nu sunt de acord cu propunerea domnei. Eu cred că Comisia vine cu această inițiativă pentru a, garan- pentru a oferi niște garanții în sectorul concesiunilor acestor contracte de concesiune și, da, într-adevăr, e nevoie de mai multă transparență, de un tratament egal și, în același timp, e nevoie de o participare sporită a diferitelor uh, întreprinderi. Mă gândesc de aceea la faptul că această propunere din partea Comisiei e pozitivă. E drept, trebuie să o revizuim, să o reanalizăm. Există anumite elemente care trebuie dezbătute, însă nu mi se pare de bună să respingem propunerea din start. Permiteți-mi acum câteva comentarii. Tot ceea ce are de face cu sectorul portuar ar trebui să fie mult mai clar. Acest sector intră sub incitința directivelor orizontale, de aceea e nevoie de o abordare mai specifică leasing, grandfathering, toate dispozițiile portoare duc la incertitudine de cele mai multe ori și de aceea ar trebui să tratăm separat sectorul portoare. Deci e un element asupra care trebuie să revenim. Vă mulțumesc pentru comisie, doamna Șetovska. Mulțumesc. Îi mulțumesc raportoare și celor care au intervenit. Aș vrea să fac câteva comentarii la cele auzite astăzi aici și, bineînțeles, suntem la dispoziția dumneavoastră pentru orice alte detalii. În primul rând vreau să spun că această propunere vrea să facă față acestei chestiuni atât de delicate a atribuirii contractelor de concesiune. Știți că de multe ori atribuirea respectivă e ilegală. Uh, și vrem să facem față lipsei uh, cronice de transparență de pe piața unică a achizițiilor publice. Și referitor la concesiunile de servicii, nu există o piață unică de fapt. Iar obiectivul este să vedem ce nu funcționează și să soluționăm aceste probleme. În al doilea rând, proiectul de directivă dorește să ofere mai multă certitudine juridică autorităților publice atunci când acestea atribuie contracte de concesiune, pentru a se asigura că atribuirea respectivă e legală și că nu există uh, riscul unei uh, acțiuni în justiție după aceea. Deci e, un, e o certitudine pentru toate părțile implicate. Pe de altă parte, această propunere nu se referă la privatizarea serviciilor, și o spun foarte clar, s-a discutat mult despre asta la IMCO și una din propunerile raportoare este să se facă o clarificare clară în acest sens. Deci spun, Comisia niciodată nu a intenționat să externalizeze sau să privatizeze serviciile. Deci nu e vorba de asta. E vorba doar de faptul că autoritățile publice, dacă doresc să găsească un furnizor pe piață, deci trebuie să o facă în niște condiții de siguranță juridică de plină. Despre asta e vorba. Aș vrea să mă refer rapid și la câteva afirmații făcute aici privind serviciile de interes general. Reiterez ce a spus Curtea de Justiție. Serviciile de această natură sunt acoperite de regulile privind achizițiile publice. Deci nu există o excepție privind aceste servicii economice de interes general. Există o jurisprudență clară a curții în acest sens. În al doilea rând, dacă Curtea de Justiție a abordat mod exhaustiv noțiunea de atribuirea contractelor de concesiune. Să vă dau un exemplu. Doar în ultimii 10 ani există 26 de decizii privind uh, definirea concesiunilor. Comisia crede că statele membre și Parlamentul, colegitorii, sunt cei care ar trebui să aducă uh, lămuririle care au lipsit de fiecare dată când curtea s-a confruntat cu aceste cauze. Propunerea noastră este neutră. Nu spunem că furnizorii privați sunt mai buni decât cei publici sau invers. Noi nu vrem decât să se acorde acces oricui în funcție de decizia autonomă a autorității publice respective. Deci nu există obligația de a folosi concesiunile, e o formă de atribuire a contractelor doar. Ultimul lucru, dar fiindcă e o dezbatere care durează ceva timp și e foarte sensibilă, Comisia IMCO a însărcinat uh, redactarea încă trei studii, pe lângă evaluarea de impact. Sunt studii întocmite de experți externi și care confirmă faptul că există lipsuri pe această piață a concesiunilor și că trebuie să soluționăm problema pentru a îmbunătăți situația atât a autorităților publice cât și a operatorilor economici. După cum spuneam adinaur, suntem la dispoziția dumneavoastră pentru a discuta în legătură cu orice alte detalii și dacă ceva trebuie îmbunătățit, bineînțeles, suntem de acord. Vă mulțumesc, doamna Vils, doamna raportor. Ja, ich wollte dann auch. Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să mulțumesc uh, și tuturor raportorilor din umbră și celorlalte persoane care au reacționat la prezentarea uh, mea și să-l mulțumesc și pentru contribuțiile făcute. Cred că domnul Cun a arătat foarte clar care sunt serviciile publice care sunt într-adevăr necesare a fi definite ca serviciu universal. Eu cred că serviciile publice de tip uh, serviciu universal nu trebuie să fie supuse acelorași uh, criterii de piață uh, ca și celelalte servicii. Sigur că autoritățile locale au tot dreptul să se unească, să se asocieze pentru a organiza licitații și pentru a concesiona anumite servicii împreună, dar nu văd de ce anumite servicii, în special cele considerate universale, ar trebui să fie să fie privatizate. Uh, Comisia spune că vrea să promoveze parteneriatul public-privat, um, dar um, pot să vă spun ca cineva care provin din uh, un serviciu public de la Hamburg, Um, în momentul în care uh, privații se alătură, atunci, uh, uh, sigur, ei își urmăresc propriul profit și atunci când se construiește o școală, de multe ori se construiește cu mult mai mulți bani decât ar fi necesar, pentru că, pentru că um, Eh, sigur, eh, partenerii privați vor să eh, scoată un profit frumos acolo și că se fac concesionări pe perioade care nu permit niciun fel de flexibilitate pentru autoritățile publice, pentru că se fac contracte pe 40 de ani sau pe perioade inclusiv mai lungi. Deci, dreptul achizițiilor publice trebuie să fie foarte clar și, de altfel, există și o suprapunere cu sectorul construcțiilor aici. De exemplu, nu cred că uh, în ce privește porturile trebuie să uh, reglementăm um, uh, lucruri în plus față de cele existente, pentru că nu vrem să apară un parchet portuar 3. Deci aici, aici problema nu apare legătură cu concesionarea anumitor servicii, ci cu concesionarea anumitor Uh, terenuri care se află în uh, incinta sau pe raza anumitor uh, porturi. Pentru că problemele au apărut când s-au concesionat terenuri și atunci unele servicii poate au fost defavorizate. Sigur că atunci când ai uh, achiziții publice, uh, trebuie să te ții de anumite criterii și nici nu poți să impui uh, anumite Eh, criterii de preț unor eh, ofertanți privați, pentru că nu poți să ceri, eh, nu poți să, să ceri unui, unui serviciu public să se afle într-o competiție echitabilă cu un ofertant privat care poate să-și gestioneze prețurile în mod liber. Deci, Există până la urmă o serie de argumente pentru respingerea acestei propuneri de directivă. Au făcut-o și alți colegi și alte colegi înaintea mea și în alte uh, comisii, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să discutăm problema mai departe cu raportorii din umbre și, și cred că merită să uh, ne conturăm până la urmă o poziție uh, clară, unică, prin uh, alte discuții. Președintele, mulțumesc că uh, termenul de depunere a amenamentelor este 27 septembrie, votul în comisie pe 6 noiembrie, iar votul final 18 decembrie. Deci, de amendamentele pe 27 septembrie, votul în comisie 6 noiembrie și votul final 18 uh, decembrie. Și acum, dacă îmi permiteți, suspend reuniunea până la începutul reuniunii coordonatorilor la ora prevăzută în ordinea de zi. Mulțumesc!